Um, colleagues, may I, I'm... Stimați colegi, vă sugerez să începem pentru că sunt puțin în întârziere. Tocmai mi s-a spus că avem interpretare doar până la 5 și un sfert, pentru că este nevoie de interpreți la negocierile bugetare între Consiliu și Comisie ceea ce înseamnă că avem aproape mai, cu două ore mai puțin decât prevăzut. De aceea, doamna Alfano ne-a cerut să adăugăm un punct pe ordinea de zi în legătură cu regularizarea migranților. Vă propun să punem acest punct pe ordinea de zi a întâlnirii ulterioare, dacă este toată lumea de acord. Claude. În legătură cu punctul doamnei Salfano, dacă îl putem discuta la următoarea întâlnire a coordonatorilor luni. Nu se va discuta acest punct la întâlnirea de luni. Putem să facem acest lucru, spune președintele, dacă nu are nimeni vreo obiecție, nu mai există un alt coordonator în afară de dumneavoastră. Eh, lucrurile merg foarte bine când nu este aproape nimeni aici. Ceea ce ne aduce la punctul 3, implementarea procedurii de cooperare intensificată cu privire la divorț și la separare legală. Poate vă aduceți aminte că nu a fost ajuns un acord între statele membre și s-a trecut la această cooperare uh, consolidată. Doamna Gebhardt, vă dau cuvântul chiar acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că putem discuta acest punct astăzi, pentru că este vorba de o problemă importantă și trebuie să luăm o decizie. Este vorba de viața de zi cu zi a oamenilor care vor să divorțeze și uneori se confruntă cu dificultăți serioase, eh, chiar și atunci când trebuie să decidă ce legislație se aplică. Europa evoluează, avem eh, din ce în ce mai multe căsătorii transfrontaliere și unele dintre aceste persoane vor să divorțeze. Cu câțiva ani în urmă am înregistrat o primă încercare de a modifica directiva pentru a ține cont de aceste chestiuni. Însă, din păcate, nu a fost posibil să se obțină unanimitate în Consiliul de Miniștri. După cum știți, conform legislației europene, chiar sub tratatul de la Lisabona, este necesar de unanimitate în uh, cadrul Consiliului de Miniștri de Justiție. În iunie, Parlamentul a fost de acord ca pentru prima dată cooperarea consolidată să fie folosită între statele membre. Este vorba de o procedură care nu ne place foarte mult în Parlamentul European pentru că ține de interguvernamentalism. Însă, în iunie, Parlamentul a consimțit la o asemenea procedură pentru că nu vroiam să punem uh, piedici în fața oamenilor și vreau să se găsească o soluție. Am obținut asigurarea din partea Consiliului că Parlamentul European va fi implicat în deliberări. Lucru important pentru noi. Ca urmare a propunerii venite din partea Consiliului și a consensuamentului Parlamentului, uh, Comisia a prezentat un text. Am fost uh, plăcut surprinsă și Salut faptul că o mare, o mare parte din ceea ce am încercat să obținem în procedura 2007-2008 în Parlamentul European se reflectă și este inclus în ultima propunere a Comisiei, în special prevederile cu privire la protejarea părții mai dezavantajate din relație. Acest lucru a fost foarte important pentru noi. Comisia Europeană a adoptat acest punct și, dacă nu mă înșel, este vorba de o temă privită favorabil și în Consiliul de Miniștri. Este așadar un punct pozitiv și putem spune că ceea ce am făcut în 2008 a meritat. Considerentele 13, 14, 15 reflectă ideile de atunci și spun foarte clar că judecătorii și autoritățile de decizie trebuie să se asigure că ambii parteneri din relație sunt implicați în decizia cu în ceea ce privește dreptul aplicabil. Deci nu există nicio necesitate să amendăm uh, această decizie semnificativă. Amendamentele pe care le-am propus eu sunt amendamente de clarificare prin care vrem o certitudine juridică mai mare. De exemplu, în ceea ce privește ordinea evenimentelor, alegerea dreptului, legislației aplicabile și definițiile reședinței obișnuite și altor concepte de acest gen. și de asemenea includerea ideii non-discriminării în toate aspectele. În total am doar 8 amendamente. Avem, există totuși o mică problemă și anume că Consiliul vrea să avanseze foarte rapid. Ceea ce înseamnă că noi trebuie să uh, acționăm și noi rapid în comisia noastră. Le mulțumesc raportorilor din umbră pentru că au fost de acord cu această procedură accelerată. De exemplu, eu mi-am redactat amendamentele în limba engleză pentru a le putea discuta la întâlnirile cu raportorii din umbră. Termenul pentru amendamente a fost mâine, pentru că altfel nu putem respecta termenul de vot. Comisia Jurii va vota în 2 decembrie, este comisia de fond și dacă vrem să ne exprimăm avizul, va trebui să respectăm uh, calendarul. Și de aceea mi s-a părut foarte util că am fost raportoare pe acest subiect, uh, cunoșteam deja despre ce, este, despre ce era vorba și de asemenea a ajutat faptul că Comisia Europeană a, a dat curs multor inițiative ale Parlamentului. Iar aici aș dori să mulțumesc și secretariatului pentru că s-au achitat superb de, de atribuțiile lor. Și, a, prin urmare, aștept comentariile raportorilor din umbră sau ale altor colegi. Dorește cineva să intervină în acest moment? Cu toții am urmărit acest dosar de mult timp, doamna Angelili. V-aș ruga, stimați colegi, nu este corect pentru că nu v-am uh, rugat pe dumneavoastră, v-aș ruga totuși să fiți extrem de succinți pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și nu este corect dacă uh, discutăm ultimul punct Uh, de pe ordine de zi doar în limba engleză. Doamna Angelili. Grazie, președinte. Sarò... Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, mulțumesc, doamne raportoare. Și sunt de acord cu domnia sa asupra judecății pozitive asupra, în ce privește propunerea comisiei și mai ales în ce privește apărarea părții cele mai vulnerabile, deoarece e sigur faptul că și Comisia va ține cont de acest lucru în mod corespunzător. Eu m-aș limita la două reflexii. În primul rând, aș spune că ar trebui poate să precizăm mai bine lucrurile și să uh, punem mai mult accentul pe protecția, protecția minorilor. Când apare un conflict între soți, și se produce o separare sau un divorț. Sigur că și minorii sunt implicați, asta mai ales în lumina articolul 24 a, al Cartei Drepturilor Omului, care se referă la acest caz, la protecția minorilor. Și, a doua reflecție, poate ar trebui să menționăm posibilitatea de a avea recurs la instituția medierii pentru a elimina eventuale divergențe referitoare la divorț sau separație, deci o mediere care să reprezinte o soluție pacifică, neconflictuală, sigur, în, în referire la directiva din 2008, directiva numărul 52 per 2008, care se ocupă de această problemă a medierii în materie civilă și comercială și care introduce, prevede și posibilitatea medierii în uh, probleme legate de familie, de dreptul familiei. Și cu asta mă opresc, sperând că raportarea va ține cont de spusele mele. Oricum, îi voi trimite propunerea mea în scris în legătură cu un amendament pe această temă. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc. Domnul Heiman de la Comisia Europeană este de față, sau nu știu dacă este de față, dar dacă este de față poate vrea să ia cuvântul, însă mai înainte dăm, uh, dăm cuvântul altei colege. Mulțumesc, mulțumesc raportoarei. Am aici o întrebare, poate nu, nu înțeleg foarte exact aici și poate comisia ne poate explica. Doamna Keller vorbește. Uh, de ce exclude anularea căsătorilor, aici nu este foarte clar, și la problemele legate de proprietate, înțelegem că va fi o propunere a, a Comisiei pentru 2011. Dar cred că lucrurile astea se leagă de problema divorțului și atunci este o problemă importantă și trebuie să știm în ce direcție merge propunerea asta legată de proprietatea uh, bunurilor uh, legată de căsătorie. Mulțumesc. Dacă altcineva dorește să ia cuvântul, nimeni nici din partea comisiei, foarte bine, atunci eh, eu sunt raportat din umbră, raportat din umbră din partea grupului meu și spun că sunt de acord cu cele spuse de noastră, nu cred că vom depune amendamente, poate unul sau două, dar doar ca să vă consolidăm eh, raportul. Și dăm din nou cuvântul raportoarei în încheiere, dacă dorește. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. E vorba de Bruxelles 3A. Acesta se va ocupa de probleme legate de tutelă. Deci nu are o legătură directă, dar probabil că ar putea lucrurile astea fi acoperită de un uh, considerent. Aufnehmen können, wenn Sie bitte einen entsprechenden... Da. Mm, ar fi oricum de mare ajutor dacă ne-ați putea dacă ați putea depune un amendament în acest sens. E adevărat, copiii au nevoie de protecție în, în, într-un caz de divorț sau de separație și asta, la asta mă gândeam când mă refeream la uh, protecția care trebuie acordată părții cele mai vulnerabile dintr-o căsătorie. Nu e vorba doar de soți, ci m-am referit și la plata întreținerii și așa mai departe, deci la copii. Deci e bine să facem referire la copii. Dar Eu cred că ar trebui să o facem în forma unui considerent și nu să o includem în corpul textului, pentru că e o problemă totuși diferită. Mă rog, dar oricum sunt de acord cu ideea. Și n-am înțeles exact întrebarea doamnei Keller. Nu sunt sigur ce anume, ce precizare vrea să afle. Dacă doamna Keller poate să repete întrebarea sau uh, într-un dialog bilateral, întrebarea de ce nu ar trebui inclusă și anularea căsătoriei. Bine, deci uh, vă veți explica între patru ochi. Mulțumesc. Acum trecem la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi și voi solicita tot tuturor raportorilor și membrilor care doresc să ia cuvântul, ca să putem să ne ocupăm de toate uh, subiectele de pe ordinea de zi, raportorii 3 minute la prezentarea inițială și deputații 1 minut. Și apoi vedem cum putem să uh, acoperim toată ordinea de zi. A, următorul articol, deci uh, punctul numărul 4, Considerați securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană, un plan de acțiune al Uniunii Europene în domeniul CBRN raportoare doamna Gomes. Termenul pentru, amendament, pentru prima amendamentelor, poi mâine și votăm pe 29. Doamna Gomes are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. The report, uh, that you... Raportul pe care îl aveți în fața dumneavoastră Are 123 de proiecte de amendament, chiar eu am prezentat 41 din aceste amendamente. Și aceste 41 de amendamente au venit în urma uh, contactului pe care l-am avut cu experții din agențiile europene și, de asemenea, în urma rezultatului unei audieri publice, care, unei consultări publice care s-a realizat în Portugalia. Aceasta fiind una dintre țările unde probabil că procedurile sunt cele mai stricte, cele mai rigide în ceea ce privește protecția, pregătirea și răspunsul față de atacurile chimice, biologice, radiologice și nucleare. Și m-a surprins să văd și pot să vă spun că am avut Uh, am ținut legătura cu to- toți experții din agențiile UE și am fost surprinsă în mod pozitiv pentru că toată lumea cunoștea planul de acțiune. După cum știți, acesta a fost adoptat în urmă cu un an de Consiliu și se uh, presupunea că trebuia să fie implementat încă din luna iulie. Toate agențiile din țara mea, din Portugalia, cunoșteau acest plan de acțiune, unele dintre ele chiar participau au participat la elaborarea acestui plan de acțiune, dar de fapt nimeni nu-l implementa. Și cred de altfel că acesta nu este rezultatul cel mai prost pe care îl putem uh, avea dacă vedem ce se întâmplă cu situația în statele membre la ora actuală. Și aceste amenințări cu care ne confruntăm, care pot fi rezultatul unor dezastre naturale, sau de alt tip, așa cum a fost uh, dezastrul ecologic din Ungaria recent, sau uh, a unor atacuri teroriste. Și am văzut ce s-a întâmplat cu aceste pachete care au fost uh, trimise și care conțineau substanțe chimice sau de altfel care ar fi putut exploda. Deci nu e vorba aici de o chestiune care prezintă un risc minor. De de ce țările noastre trebuie să se pregătească și rolul comisiei aici este crucial. Și în această parte a raportului tocmai dorim să întărim și mai mult acest rol, capacitățile de reglementare ale comisiei pentru a armoniza nivelul în ceea ce privește statele membre, care au niveluri diferite de securitate, pentru a le mări capacitățile o concluzie importantă, pentru că nu vreau să intru acum în detalii. O concluzie care a venit și în urma audierii publice organizate în Portugalia. Aceasta este că e nevoie de o autoritate la nivel național care să fie responsabilă de felul în care cooperează celelalte agenții, plecând de la serviciile de inteligență, la Departamentul de Protecție Civilă și așa mai departe pentru că în diversele departamente s-ar putea să avem specialiști foarte buni, dar dacă nu există o coordonare la un nivel superior, dacă informația nu uh, circulă liber între aceștia, atunci nu poate funcționa. Aș vrea acum să mulțumesc colegilor care au prezentat amendamente și pot să vă spun că sunt de acord cu aproape toate amendamentele, pentru că ele adaugă ceva în plus raportului. Nu sunt amendamente care să intre în contradicție cu propunerile mele. Au existat două elemente, două puncte asupra cărora existau câteva semne de întrebare. M-am întâlnit cu raportorii din umbră, am discutat despre aceste chestiuni și astăzi am oferit un text de compromis pe baza căruia sper să ajungem la un acord. Cred că nu va fi foarte dificil. Președinta intervine, vă rugăm să fiți mai uh, succintă. Iată, deci, am oferit un text de compromis în legătură cu faptul dacă industria ar trebui sau nu să plătească costurile inerente înlocuirii acestor substanțe chimice periculoase cu alte tipuri de substanțe chimice atunci când acest lucru este posibil. Am încercat să formulez, să redactez un text care să nu fie atât de radical ca cel inițial și sper ca și ceilalți colegi să fie de acord, cei care aveau probleme până acum. Mulțumesc! Votul asupra amendamentelor va avea loc la 25 noiembrie, la întâlnirea extraordinară de la Strasburg. Domnul Alvaro, domnul Bronz și văd că mai există și alți colegi care doresc să intervină. Vă rog, domnule Alvaro, foarte pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Ana. Vorbesc aici în numele Cecilie Wikström, care este raportor din umbră din partea ALDE și n-a reușit să, n-a putut să vină la această ședință. La acest dosar Aș vrea să subliniez aici importanța amendamentelor prezentate de Cecilia. Bănesc că dumneavoastră ați discutat deja în acest sens se dorește să se țină cont de nivelul actual de amenințare, pentru că e vorba aici de resurse foarte mari, resurse medicale, tehnice și de altă natură și acestea pentru a putea reduce riscul existent. Cecilia susține de asemenea că amendamentele să fie mai clar definite, să se definească un rol clar pentru comisie și să asigurăm viitorul viitoarea noastră securitate. Însă sunt convins că în curând Cecilia va reveni la masa negocierilor, așa cum a negociat până acum cu doamna Gomes. Și până acum nu avem decât să vă mulțumim. Mulțumesc! Am deja cinci cereri de luare de cuvânt. Domnul Bronx, vă rog. There might be a potential problem of terror. S-ar putea să existe o problemă cu teroriștii care folosesc materiale chimice, însă aceasta este doar o amenințare potențială. Și și Comisia recunoaște că au existat dificultăți majore pentru teroriști cu asemenea ambiții care trebuie să fie uh, depășite de către ei dacă vor să uh, efectueze atentate. Comisia întotdeauna încearcă să ex- își extindă puterea de decizie, creând noi organisme cu noi responsabilități. Și uh, raportorii par să fie dezamăgiți că Consiliul a reușit să dilueze cât, cât puțin uh, propunerile Comisiei. Comisia a admis că Uh, un atentat terorist, terorist nu este ușor de organizat, raportoarea își exprimă opinia că aceste atentate reprezintă totuși o amenințare majoră pentru cetățeni. Noi nu ar trebui să răspundem uh, acestor amenințări care sunt doar potențiale. Trebuie să răspundem, dar nu prin crearea de organisme suplimentare uh, care vor doar să uh, Uh, cheltuiască bani și să dobândească mai multe puteri. Domnul Busutil. Mulțumesc. Aș vrea să intervin în partea doamnei Hankins, raportorul din umbră. Aș vrea să mulțumesc raportorului și să îi spun că o susținem în principiu în abordarea pe care o are, pentru că ni se pare că această amenințare este una foarte importantă și e nevoie de o abordare la nivel european. Deci suntem de acord cu abordarea raportorului o abordare într-un dosar destul de extins. Există mai multe chestiuni care ar trebui să fie clarificate, multe amendamente unde salutăm dorința raportului de a ajunge la amendamente de compromis la uh, între partide și o susținem. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Între timp, domnul ministru de Clerc a ajuns aici uh, din partea președinției belgiene. După ce vom uh, termina acest punct, uh, vom trece imediat la punctul următor. Înainte de aceasta, domnul Diaz de Mera și după aceea domnul Mulder. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc de asemenea domnului ministru pentru prezența sa aici. Planul de acțiune prezentat are două dimensiuni. Una se referă la împotriva cui și cea de-a doua la pentru ce. În primul rând e vorba de atacurile teroriste, accidente, dezastre naturale sau pandemii. Cea de-a doua întrebare se referă la prevenirea, detectarea, pregătirea, acțiuni care să oferă măsurile necesare și să prezinte acțiuni pe viitor. Eu am prezentat opt amendamente raportorului și vreau să o felicit pentru munca sa, pentru că este un dosar foarte complet și vreau să vă asigur de dorința de a coopera pe marginea acestui dosar. Aș dori să se utilizeze aici uh, un concept mai corect atunci când specificăm ce fel de activități pot fi considerate ca fiind teroriste sau care promovează terorismul. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la acțiunile și la riscurile pe care le prezintă și utilizarea anumitor produse, în special substanțe chimice, și scopurile și măsurile utilizate deja în regulamentul RICI. Și vreau să prezint aici o obiecție, pentru că de multe ori timpul nostru îl dedicăm celorlalte instanțe și noi avem intervenții foarte scurte. Deci e vorba aici de măsurile de coordonare în domeniul protecției civile, care sunt de competența Uniunii Europene în domeniul securității și a protecției cetățenilor. Acestea sunt de competența statelor membre. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnule Mulder, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, am uh, introdus mai multe amendamente pentru că cel mai important pentru mine este rolul de coordonare a Comisiei. Avem nevoie de un uh, coordonator al terorismului care există deja la Consiliu, dar Comisia are și ea niște responsabilități. Parlamentul poate controla Comisia și de aceea cred că trebuie să subliniem și mai mult, să punem accentul și mai mult pe Comisie și nu pe ce se întâmplă la Consiliu, pentru că Parlamentul poate controla Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă doamna raportor dorește să intervină, un minut, vă rog. Mulțumesc. Vreau să răspund comentariilor care au fost făcute de colegi. Într-adevăr, nu există nicio propunere de a înființa o nouă agenție sau organism. Există o propunere pentru ca Comisia să aibă puterile de reglementare și de coordonare între statele membre. E nevoie de o acțiune care să fie coordonată și aceasta se referă atât la chestiunile militare cât și cele civile. Bineînțeles, cele militare sunt cele care au uh, cunoștințele cele mai uh, de vârf în ceea ce privește riscurile din acest domeniu și riscurile, după cum știm, nu sunt deloc mici. Iată de ce trebuie să facem investiții în acest domeniu și să facem investiții și într-un control democratic exercitat de acest Parlament și în instituțiile Consiliului și ale Comisiei care operează în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă președinte, am să plec acum, îmi pare rău, dar pot să vă spun că susțin scrisoarea pe care Amnesty International a trimis-o președintelui Comisiei noastre și care se referă la a, o urmare a procesului de responsabilitate în ceea ce privește predările ilegale. Vom discuta aceasta la coordonator, spune președinta. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor și a pornografiei infantile. Este vorba de abrocarea deciziei cadru din 2004. Salutăm aici prezența domnului ministru din partea președinției belgiene. Vom da întâi cuvântul raportorului. Doamna Angelini, vă rog. Presidente, ringrazio. Mulțumesc, doamna președintă. Sigur că mulțumesc și președinției belgiene și mai ales domnului ministru de clerc. Iată care astăzi este alături de noi cu atâta amabilitate, atâta amabilitate pentru a ne prezenta lucrările Consiliului față de directiva privind lupta împotriva abuzului și exploatării sexuale a minorilor, care va abroga decizia cadrului din 2004. Știu, Consiliul este angajat în acest sens, deoarece consideră acest dosar ca fiind o prioritate a sa. Sigur că știu că există și niște probleme mm, cauzate diferențelor între sistemele juridice din diversele state membre și mai ales diferențele din dreptul penal, însă se lucrează la găsirea unei soluții comune. Sigur că noi, Parlamentul, ne vom uh, face temele, vom juca rolul pe care l-avem de jucat și suntem convinși că împreună cu contribuția tuturor, vom putea ajunge la un rezultat pozitiv și chiar foarte bun. La Strasburg eu am prezentat un document de lucru împreună cu raportorii din umbră, îl vom discuta încă de săptămâna viitoare cu obiectivul de a prezenta raportul în luna ianuarie ca să avem un vot de orientare deja la începutul lunii februarie anului viitor. Așadar, mulțumesc încă o dată președinției belgiene și domnului ministru, pentru că este astăzi aici și uh, așteptăm cu nerăbdare informațiile dumneavoastră, domnule ministru. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Angelili. Domnule ministru, declar că aveți cuvântul. Thank you, mevrouw de voorzitter, eh, geachte... Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri acestei comisii, Cred că toată lumea știe că este vorba de o prioritate pentru președinția belgiană și încercăm să ajungem la o poziție în Consiliu cât mai oportună în ceea ce privește impactul asupra copiilor, repercusiunile exploatării sexuale felul în care marchează uh, viețile omenești pentru totdeauna. De aceea trebuie să uh, ne aplecăm pe deplin asupra acestei probleme pentru a găsi modalitatea optimă de a combate asemenea crime. Există o inițiativă din partea Comisiei, cărora uh, îi mulțumesc pe această cale pentru propunere o inițiativă care are menirea de a consolida măsurile de uh, luptă împotriva exploatării copiilor. Ne folosim de experiența noastră cu asemenea instrumente pentru a ne continua lupta. Așadar, vom, vom purta o discuție suplimentară despre această temă la Consiliul din decembrie va fi un punct prioritar. Am avut deja o discuție de durată în octombrie. Obiectivele par să fie foarte clare. Juridic este destul de greu să ținem cont de diversele abordări, însă noi am dorit să avem definiții armonizate și de asemenea în ceea ce, să armonizăm și sancțiunile, pentru că există 27 de sisteme juridice diferite și sancțiunile diferă în natură și ca quantum. Ambițiile noastre sunt foarte mari, așadar, și totul trebuie să fie bazat pe acheul comunitar în decizia cadru din 2003 uh, și uh, în 2007, Convenția Lanzarote, uh, au stabilit primii pași pentru activitatea noastră. Însă acum au apărut tehnologii noi, trebuie să ținem cont de experiența noastră cu eh, tehnologiile noi și trebuie să ținem cont și de diferențele culturale și juridice între state. Despre ce este vorba? Vrem o decizie finală până în decembrie pentru ca colegii noștri maghiari să poată da curs aceste teme la începutul anului viitor, când vor prelua președinția Consiliului. Cele două părți ale dezbaterii țin de articolele 1 până la 13 Deja am purtat dezbaterea în Consiliul în luna octombrie. A doua parte a dezbaterii urmează în decembrie. Deci, pentru a rezuma pe scurt despre ce este vorba. În prima parte a dezbaterii s-au formulat cele trei puncte unde propunerea Propunerile Comisiei și a Consiliului au fost uh, prezentate cu schimbările necesare cu privire la sancțiuni. Se dorește mărirea sancțiunilor, însă cât mai coerent posibil. Pentru anumite delicte, Consiliul introduce distincții care depind de uh, situația dacă victima a ajuns la majorat sau nu ulterior. De asemenea, Consiliul examinează posibilitatea excluderilor, excluderii unor, unor anumitor comportamente de exemplu, dacă există anumite comportamente care țin de explorarea sexuală normală între copii, distinția este că nu vrem să creăm vulnerabilități suplimentare, nu vrem să uh, creăm o vânătoare de vrăjitoare în ea să-i cadă victime copiii de vârste apropiate. În acest sens, articolul 4 va fi modificat astfel încât victimele minore să nu trebuiască să fie sancționate. Deci, să fie clarificat uh, conceptul de victimă. Acesta este conceptul unei victime minore. Acest lucru a fost discutat în octombrie, după aceea în decembrie vom discuta a doua parte a articolelor care țin mai mult de proceduri, protejarea victimelor, prevenirea atacurilor. Vrem să continuăm discuția globală. Comisia a abordat o problema în mod destul de global. Însă există trei aspecte ale dezbaterii pe care vreau să vi le prezint. Dezbaterea continuă, deci nu vă pot prezenta poziția noastră finală, Însă aș vrea să vă explic care sunt cele trei puncte principale. Articolele 1 până la 10, activități, exercitarea unor activități care implică copii, uh, de către o persoană deja sancționată uh, în legătură cu Uh, delicte de pornografie împotriva copiilor. Dacă o asemenea persoană poate să, con- să continue să lucreze cu copiii, trebuie să stabilim principii foarte clare. Fiecare stat își cunoaște responsabilitățile, însă vrem să existe un instrument comunitar și vrem să-l organizăm orizontal împreună cu Comisia. o interdicție reciprocă și o recunoaștere reciprocă a sentințelor și condamnărilor dintr-un alt stat uh, este oportună pentru a ne asigura că o persoană condamnată nu poate să se deplaseze într-un alt stat și să uh, desfășoare activități cu copii acolo. Uh, discutăm încă dacă este nevoie de un instrument nou, însă trebuie să ne asigurăm că există suficiente informații pentru ca activitățile profesionale să fie evaluate corespunzător. În al doilea rând, Eh, vrem să combatem cât mai eficient turismul sexual. Și anume, ce instrumente juridice are, are la dispoziție Consiliul, ținând cont de sistemele juridice ale statelor membre? Trebuie să găsim o modalitate eficientă de a uh, împiedica turismul sexual transfrontalier. Probabil că nu vă surprinde faptul că a, există anumite site-uri de internet, anumite bloguri a, și de asemenea este vorba de blocarea pornografiei infantile pe site-urile internet. Statele membre au poziții diferite. Este un punct delicat care trebuie să, discutat, să fie discutat în plus. Vom menține, vom continua cu discuțiile prima jumătate a, a punctelor au fost discutate în octombrie, următoarea jumătate va fi discutată în decembrie. Noi vom încerca să înregistrăm un progres cât mai mare, cât mai substanțial și sperăm că vom ajunge împreună cu, cu Comisia la un rezultat comun. Este un proiect ambițios, trebuie să ne asigurăm că este coerent și eficient. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vă prezint acest proiect. Vă mulțumesc pentru prezentare. Există trei intervenții, patru cereri de intervenție. Vă voi cere să fiți foarte succinți pentru că suntem în urmă cu programul și ni s-a redus timpul de lucru, așa încât vă rog să vă gândiți la ceilalți colegi și să fiți eh, succinți. Domnul Alvaro și după aceea domnul Bronz. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim președinției belgene pentru prezentare și doamnei Angelidi. Vorbesc aici și uh, în numele doamnei Wikström și știu că și alții sunt interesați de problemă. Ca uh, cetățean german uh, am discutat problema întreg anul trecut. Există puncte controversate în dosar, însă voi pune accentul doar pe acestea. Uh, Consiliul a votat un aviz uh, să se șteargă site-urile de internet care uh, găzduiesc materiale prin care se abuzează copiii. este vorba doar de aceste materiale este vorba de abuzuri împotriva copiilor, o violență împotriva lor. Ehm, discuția dacă aceste site-uri trebuie să fie șterse sau blocate, această discuție trebuie să o purtăm în Uniunea Europeană. Noi cerem statelor membre să măsoare în mod eficient, să evalueze situația, blocarea accesului la situri Eh, se pare că nu este foarte eficientă pentru că materialul persistă. Poliția daneză a făcut o prezentare în Parlamentul German recent și a spus că, citez, a cere Statelor Unite sau Rusiei să uh, șteargă anumite site-uri de pe internet este nepractic pentru că aceste state nu sunt dispuse să facă acest lucru din diverse motive. Aș dori să întreb președinția câte state membre ar fi pentru o asemenea abordare dacă să se lase la latitudinea statului membru dacă să blocheze sau să, accesul la, acest, la aceste site-uri. Stimați colegi, vă cer să fiți mai disciplinați, pentru că altfel alții nu vor uh, putea să intervină. Nu este vina mea că nu, că nu avem timp. Uh, vrem însă ca toții să poată interveni. Domnul Bronz, după cum știți, am avut o audiere în începutul lunii octombrie, la care nu a fost uh, prezent aproape nimeni. Acolo a vorbit un reprezentant al Mogus, o asociație a victimelor, care se opunea ideii blocării acestor site-uri, spre deosebire de ștergerea lor. Uh, blocarea unui site este pur și simplu o măsură cosmetică. Uh, uh, termenul pornografie infantilă era contestat și el pentru că făcea referire la activități consensuale și se preferă termenul abuz, abuzuri împotriva copiilor. O problemă care persistă este că aceste cercuri de pedofili își atașează site-urile la uh, un site-uri de internet legitime. A dat un exemplu în care site-ul de internet al unei brutării, uh, fără să aibă cunoștință, era legat de un site de uh, imagini cu abuzuri sexuale împotriva copiilor. Vă mulțumesc, domnul Albrecht. Äh, mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mă refer doar la procedura de blocare. Nu vreau să vorbesc pe fond. Eu cred că aici nu e vorba doar de un conflict între legislații și de o problemă de sensibilități, ci este o problemă politică, așa cum văd eu lucrurile. E vorba să vedem dacă utilizăm blocarea site-ului atunci când eliminarea nu funcționează. Pentru că vedem că nu prea funcționează cooperarea între statele membre în această privință. Și eu cred că dacă Parlamentul și Consiliul nu pot ajunge la un acord, nu vom putea uh, întreprinde nicio acțiune concretă. Recent, uh, un site numit stopchildrenpornography.com sau așa ceva, acest site care era împotriva pornografiei infantile a fost blocat în Olanda, a, a, fost, uh, a fost eliminat de pe internet și acest site se opunea pornografia, pornografia infantilă. Deci eu uh, văd că aici este o natură, o problemă destul de dubioasă din punct de vedere politic cu blocarea. Domnul Mulder, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă întrebare pentru domnul ministru. Se pare că aici ceea ce e mai important e problema limitărilor și aș vrea să știu ce va întreprinde aici Consiliul. Mulțumesc că, pentru că v-ați exprimat de succint. Cine mai dorește să mai ia cuvântul? Da? Vă rog. Doamna Sipul, mulțumesc. Dezbaterile din Germania s-au concentrat asupra eliminării și blocării. Deci nu mă voi referi la acest aspect, pentru că la asta s-au referit vorbitorii mei și a reieșit foarte clar că sunt uh, aspecte uh, foarte numeroase în această directivă care uh, împiedică abuz, uh, pentru blocarea sau uh, eliminarea site-urilor, dar prevenirea uh, abuzurilor sexuale asupra copilor este mult mai importantă. E vorba până la urmă de o, o prevenție de natură penală, de protecția victimelor. Și sigur că, din păcate, directiva poate să aibă un conținut limitat, dar oricum noi putem să discutăm. Regret și regret că nu am purtat aceste discuții până acum, eh, pentru că există în directivă o, o contradicție internă, pentru că punctul 3.2 vorbește despre sentințe minime și un alt articol se referă la sentințe maxime. Și nu înțeleg exact aici, cred că există o contradicție. <clears throat> Apoi se face referire la sentințe pentru minori și la alt articol se referă la sentințe pentru persoanele de până la 18 ani. Deci, iată aici contradicții interne care trebuie eliminate. Sau, uh, există și, apoi există și problema cu uh, uh ocuparea persoanelor care au fost, uh, care au suferit condamnări aici. Uh, și poate că Parlamentul și Comisia ar trebui să fie mai eh, să, să se implice mai mult, pentru că iată există uh, probleme. Președinte, mulțumesc. Eh, eu am adresat o întrebare parlamentară în acest sens, comisie și Consiliului, în legătură cu blocarea site-urilor, care este puțin cam fără sens și nu știu dacă este eficientă și nu știu ce va face Consiliul aici. Uh, Uh, nu s-a referit pe larg la această problemă. De ce nu se concentrează mai mult asupra prevenției? 80% din cazuri, trebuie știut, că se întâmplă acasă sau la școală și sunt comise de persoane cunoscute de minori. De ce nu se face mai mult în acest sens? Și acum, din nou, are cuvântul din nou domnul ministru. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte pe scurt vă spun că s-a desfășurat o dezbatere în legătură cu uh, site-urile de pe internet și ce se poate face împotriva lor. Știu că este un punct foarte sensibil și sunt convins că mai multe state membre au loc aceste dezbateri, de exemplu în Germania. Se pune aici problema eficienței, sigur. Și nu trebuie să pierdem vreme discutând uh, subiecte care sunt ușor de rezolvat, ci trebuie să găsim echilibru între fezabilitate și eficiență. Uh, eficiența măsurilor uh, noastre în general. Aici nu vreau să intru în detaliu. E un punct cheie acesta în dezbaterile la nivel de Consiliu și trebuie să mm, îngăduim dezbaterilor să, se, să aibă loc în decembrie. Apoi, uh, limitările Ik Weet dat het een heel heikel punt is, ook in... Uh, prescriere. Mm, aici este, aici avem un subiect foarte sensibil eh, în Belgia, de exemplu. În probleme legate de eh, preoții care au comis abuzuri asupra minorilor. Și oamenii simt aici cât de profundă este nedreptatea care s-a comis. Nu e posibil să nu poată fi întreprins nimic împotriva mm, acestui tip de infractori datorită, din cauza prescrierii. Și iată, apar problema în întreaga Europa. Lucru care nu a fost discutat, din păcate, în instituțiile noastre. Sigur că trebuie să punem uh, accentul pe prevenirea acestor infracțiuni. Dar eu uh, țin foarte mult și la conceptul, de, conceptul unei atitudini deschise. <clears throat> Sigur, și ideea asta de relații, de încredere, uh, toată lumea cred că a cunoscut aceste probleme legate de pedofilie, de abuzuri ale minorilor în diferite forme. Am văzut asta de multe ori în Belgia. Și toate aceste fenomene apar inclusiv în relațiile uh, din familie. Și atunci, sigur că trebuie să insistăm pe partea asta a, pre, uh, a prevenirii infracțiunilor, uh, trebuie să ne implicăm în, în, la nivelul educației copiilor și, sigur, să colaborăm cu toate instituțiile implicate în acest domeniu ca să avem o reacție rapidă împotriva abuzurilor de natură sexuală Bine, acum uh, nu pot să vă ofer eu o poziție finală, pentru că discuțiile încă sunt în curs de desfășurare. Însă voi împărtăși uh, reflecțiile noastre partenerilor mei de discuții la Consiliul din decembrie și sper că vom ajunge la un acord. Din ce spuneți dumneavoastră, oricum, se vede foarte clar că acordați atenție asupra, uh, acordați atenție acestui subiect și sper că în luna ianuarie a anului viitor, voi putea ca eu sau colegul meu din Ungaria să vă ducem știri bune. Mulțumim. Uh, raportoarea, dacă dorește o remarcă de încheiere, nu. În acest caz vă mulțumesc. Mulțumesc și domnului ministru pentru că a participat la discuțiile noastre. Okay, colleagues, that brings us... Și acum ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi și mă scuz din nou pentru că vă grăbesc, grăbesc lucrurile, dar nu avem uh, altă soluție. E vorba de extinderea domeniului de aplicare a directivei 2003 pe 109 la beneficiarea unei protecții internaționale. Raportul este domnul Moraes, care va, ne va face o prezentare asupra cel de-al doilea trialog care a avut uh, loc pe data de 9 noiembrie. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mm, colegii care au sosit mai târziu nu știau că nu vor mai avea la dispoziție interpreții. Și vă mulțumesc pentru că uh, țineți situația atât de bine, țineți frâiele reuniunea atât de bine. Bun. Acum în ce privește trialogul, deci ajunsesem la un acord în problemele referitoare la uh, libertatea familială, integrarea, uh, relația între soți și pentru asta sunt foarte recunoscător uh, celor patru raportori din umbră care nu sunt aici astăzi, dar pot să spun despre ei că m-au susținut foarte mult și m-au ajutat în redactarea documentului, așa încât sper că am ajuns la acest, sper eu, cel, la, trialog final cu doar câteva probleme nerezolvate. Odată, perioada solicitării de azil este luată în considerare în calcularea uh, duratei dreptului de reședință și aici uh, am ajuns la un compromis, e vorba de 18 luni, am ajuns la un compromis cu Consiliul și Comisia și le sunt recunoscător pentru susținerea Și o, o a doua problemă, și, care nu privește doar Comisia noastră sau raportul acesta, ci e o problemă care privește întregul Parlament și vorba de tabelul de corelație. Am, după discuții intense, Comisia, și poate că reprezentantul Comisiei va avea un cuvânt de spus aici, Comisia a considerat că în acest caz, puteau face excepție. Uh, deși noi, noi uh, cei din Parlament, uh, am spus că e important să avem aceste tabele de corelație în toate rapoartele importante pentru ca legislația să fie transpusă așa cum se cuvine, în practică. Și Parlamentul ține la acest punct. Însă, Acestea fiind spuse, repet că sunt uh, recunoscător partenerilor noștri de negocieri pentru mm, compromisul la care am putut ajunge. Mulțumesc. Uh, domnul Alexandru Alvaro a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Mm, am amenințat deja că voi lua cuvântul, odată pentru că mă bucură faptul că Pot să mulțumesc în numele doamnei Cecilia Victrăm, care a fost raportare eh, din umbră și uh, transmit din partea domniei sale că este foarte mulțumită de acest acord între cele trei instituții și se trimite un mesaj clar că lucrurile evoluează în problema zilului și sperăm să putem face noi progrese, dar în același timp Cecilia regretă faptul că Parlamentul și Comisia ar trebui să, ar trebui să facă un pas înapoi în problema asta a tabelelor de corelație pentru a ajunge la un acord. Uh, și poziția Consiliului este destul de îngrijorătoare și uh, Cecilia spune că de această dată Parlamentul și Comisia au făcut un pas înapoi și sper că Consiliul, deci au făcut, au făcut concesii și sperăm că și Consiliul va ține seama de acest lucru și Cecilia vrea să transmită uh, faptul că domnul Claude Moraes a făcut o treabă excelentă și îi mulțumește. Mulțumim dacă cineva mai dorește să ia cuvântul. Dacă nu, uh, cineva din partea comisiei dorește să spună câteva cuvinte? Vă rog. Da, vă rog, doamnă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, mă alătur și eu spuselor uh, antevorbitorilor mei. Mulțumesc și eu domnului raportor, domnului Moraes, și ca să clarificăm poziția Comisiei în ce privește aceste tabele de corelație, e adevărat că dosarul acesta este foarte important pentru Comisie și noi am acceptat să facem un pas înapoi, să facem concesii în dosarul ăsta, în mod cu totul excepțional, ca să dăm un semnal pozitiv pentru adoptarea anumitor instrumente din pachetul privitor la azil, dar totuși regretăm, sigur, poziția Consiliului pe acest subiect și dorim împreună cu celelalte instituții să continuăm dialogul și aici și vom face o declarație, de altfel, nu ce privește această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc! Claude, dacă dorești să adaugi ceva. Um, Mulțumesc. Pentru a răspunde lui Alexander și colegului de la comisie. Situația este următoarea. Ne menținem pozația în ceea ce privește tabelele de concordanță. În al doilea rând, decizia principală a Comisiei s-a referit la trece înainte pachetul referitor la azil, un mesaj foarte important pentru Parlament. Dacă reușim să avem un acord la celelalte faze ale pachetului azil, este un lucru bun pentru a putea merge mai departe cu acest pachet azil. Mulțumesc! Mă scuzați, eram neatentă pentru o clipă. Încercăm să organizăm ordinea de zi. Deci, Iată, am rezolvat cu punctul 6. Mai avem 5 puncte pe ordinea de zi. Propun ca ultimul punct referitor la directiva antidiscriminare să fie amânat până la următoarea ședința noastră și avem acum o oră la dispoziție pentru 4 puncte. Două dintre ele sunt prezentarea raportului anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a Agenției Europene pentru Gestionarea și a Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, mă scuzați. Nu cred că putem face față în 15 minute la cele două rapoarte, dar oricum să facem ce putem mai bine. Următorul punct este punctul 7, standarde minime referitoare la condițiile resortisanților țărilor terțe sau patrizilor pentru a beneficia de protecție internațională și acesta este proces de reformare. Raportor doamna Jean Lambert. Am să vă dau cuvântul și ne veți spune uh, despre ce este vorba. Mulțumesc foarte mult! E adevărat că raportorii din umbră la acest dosar au reușit să se întâlnească săptămâna trecută cu interpretare pentru a examina în detaliu amendamentele, pentru că e clar că în această după masă pentru a discuta 200 de amendamente nu prea avem timp. Probabil că vă aduceți aminte, este vorba aici de procesul de reformare, așa cum a spus și doamna președinte, a acestei directive a calificării, programul de la Stockholm, de la Haga și, și chiar și guvernele din Germania și din Franța au spus că doresc să se facă o aliniere a legislației în documentele recente din luna septembrie. V-am prezentat un document de lucru uh, pentru raportul din proprie inițiativă pentru reformare. Probabil că vedeți acum că am primit amendamente din partea deputaților și a grupurilor politice. Ajungem la în jur de 100 de amendamente și am sperat să ajungem la un nivel de acord să profităm de președinția belgiană care dorește să discute această chestiune, dar din numărul mare al amendamentelor pe care le-am primit și ținând cont și de faptul că multe dintre ele merg în direcții contrare și față de ceea ce a propus Comisia și față de ce am propus eu, cred că vom avea nevoie de mult timp pentru a merge mai departe în ceea ce privește calendarul nostru toți raportorii din umbră, în numele grupului politic, uh, doresc, uh, grupurilor politice doresc să studieze aceste amendamente și consecințele lor pentru a ajunge la un sistem mai coerent și aliniat. Cred că votul în comisie este programat spre sfârșitul lunii noiembrie din câte am văzut până acum, cred că acest lucru nu e posibil. Grupurile politice nu vor avea timpul necesar pentru a analiza aceste amendamente și probabil că membrii vor prefera să nu voteze la întâlnirea de joi după masă în decembrie, chiar înaintea ultimei plenare de la Strasburg. Deci, acest vot programat în comisie probabil că va avea loc, din păcate, doar la anul în timpul președinției maghiare. Câteva cuvinte acum în legătură cu amendamentele care au fost prezentate. Multe din amendamente se ies practic din câmpul de aplicare al reformării, deci și în acest sens va trebui să avem o poziție clară și senzația mea este că vom reuși să ajungem la un acord destul de mare, însă bineînțeles și Comisia va trebui să-și reconsidere poziția sa, ținând cont de amendamentele care au fost propuse și care practic depășesc acest proces de reformare și care nu se referă doar la câmpul de aplicare al directivei. Unele dintre ele, de altfel, sunt destul de importante. Avem mai multe chestiuni care au fost prezentate prin amendamente, analizând inclusiv, inclusiv titlul directivei de reformare, uh, cele două categorii utilizate se vorbea aici de un limbaj care să se refere la protecție umanitară pentru a cuprinde aici cele două categorii de refugiați și cei care beneficiază de protecție internațională. Aș putea spune foarte mult despre multe domenii implicate aici. Văd că doamna președintă se uită la mine și e din ce în ce mai neliniștită de ce se va întâmpla. Ce pot să vă propun? Să trimit un document deputaților în care să analizez amendamentele și poate în felul acesta vă pot ajuta să vedeți foarte clar care sunt chestiunile cu care ne confruntăm, mai bine decât uh, fiecare în parte să se confrunte pe cont propriu cu aceste amendamente. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Un singur coleg, nu, de doi doresc să, iau cuvânt, să ia cuvântul. Trei acum. Dacă votul, așa cum spuneați, va fi amânat până în ianuarie, atunci vom putea găsi alte momente de dezbatere la niște ședințe viitoare până în luna ianuarie. Domnul Alvaro, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. De data acesta am plăcerea de a vorbi în numele doamnei Nadia Hărș, care este raportor din umbră și care nu poate participa astăzi la întâlnirea de aici. Aș vrea numele dânsei să mulțumesc uh, pentru cooperarea bună pe care a avut-o cu raportorul și pentru că ne-ați anunțat că vom avea probabil momentul de a dezbate această chestiune, doar câteva elemente cheie. Dânsa consideră că e nevoie de o mai bună definiție a termenilor, de exemplu ce se, cum se definește familia în alte directive. De asemenea, această dezbatere în legătură cu statutul acordat refugiaților. Cred că vom avea discuții pe viitor cu raportorul și vom putea ajunge la un acord cu poziția doamnei Hirsch. Aș vrea foarte pe scurt să menționez aici un alt aspect și anume că am putea să ținem cont atunci când discutăm despre posibilitatea deschiderii pieții pentru refugiați, astfel încât aceștia să se integreze mai ușor. Mă opresc aici pentru că nu sunt eu raportorul din urmă și vom avea ocazie să dezbatem aceasta pe viitor. Mulțumesc, doamna Olmaier. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Și eu am să fiu succintă pentru a putea discuta și celelalte puncte de pe ordinea de zi. Aș vrea să mulțumesc doamnei Lambert pentru întâlnirea pe care a organizat-o. Cu acea ocazie am putut să lămurim mai multe chestiuni. Am putut discuta direct cu doamna raportor, pentru că la anumite puncte aveam nevoie de clarificări, în special în ceea ce privește chestiunile legate de statul de drept și diferența între protecția refugiaților, unde există o protecție uh, internațională, de ce există această diferență, de ce se aplică ea și sper că, ținând cont de faptul că avem mai mult timp la dispoziție acum, vom avea ocazia să dezbatem, să clarificăm lucrurile. Totuși, aș vrea să pun o întrebare care se referă la amendamentul doamnei Silvii Ghiom, amendamentul 34. Aș vrea să cer, uh, să întreb grupul uh, socialiștilor și democraților ce s-a întâmplat, pentru că nu se, mai, nu se mai vorbește aici de apatrizi, ci de persoane care au făcut o cerere de azil în cadrul unui stat membru. Însă Aici ar putea fi vorba, de exemplu, de un român care face o cerere de azil în Franța sau de un francez care face o cerere în Grecia, de exemplu. Nu-i foarte clar. Deci aș vrea să vă pun această întrebare a raportorului. Și aș vrea de asemenea să cer grupului uh, S și D să ne spună care este temeiul acestui amendament, să ne spuneți ce se află de fapt în spatele acestui amendament. Mulțumesc! v-aș sugera să trimiteți plângerile dumneavoastră cabinetului uh, președintelui, care ne-a luat practic două ore de interpretare aici. Vedeți că cât timp am stat uh, la fiecare punct de pe ordinea de zi și, bineînțeles, putem continua și fără interpretare, dar vor fi foarte mulți oameni în sală care se vor plânge de acest lucru. Deci va trebui să fiți mai succinți. Domnul Romero Lopez, vă rog. Doamna Romero Lopez, mă scuzați. Mulțumesc, Cazlea, și eu să mulțumesc doamnei Lambert pentru felul în care a lucrat la amendamentele acestui text. Este vorba aici de o reformare și mă bucur că până la urmă ne-am apropiat pozițiile, pentru că este important că în această directivă să ajungem la un nivel maxim de acord. Nu pot să răspund aici în legătură cu amendamentul doamnei Silvi Ghion, pentru că dânsa este cea care a prezentat acest amendament. E adevărat însă că e vorba aici de un amendament pe care mai multe ONG-uri încearcă să îl um, propună de foarte mult timp, însă ar trebui să vedem și care este temeiul juridic al acestui amendament. Deci cred că ar trebui să vedem ce vrea să spună de fapt amendamentul și mă opresc aici pentru că nu vreau să uh, vorbesc prea mult despre această temă. Așa cum spunea doamna raportor, aceasta merită o dezbatere mai profundă. Mulțumesc, domnul Iacolino. Sì, sarò velocissimo, Presidente. Mulțumesc foarte pe scurt, doamna președinte. Am ascultat cu atenție spusele doamnei raportare. Mie mi se pare că un lucru fundamental este cel legat de principiul subsidiarității. Adică, dacă nu se verifică foarte riguros condițiile care uh, determină atribuirea beneficiului legat de acest proiect, sigur există riscul de a crea un dosar care să nu poată fi rezolvat ușor de statele membre. Și e, bineînțeles, e bine să ne uh, concentrăm asupra protecției minorilor. Ar trebui să fie prevăzut și un program uh, de incluziune pentru minori. Și apoi, odată acceptat statutul respectiv, e clar că beneficiarii măsurii ar trebui să se bucure de toate măsurile de asistență sanitară și de sănătate pentru a face foarte uh, complet dreptul la bunăstarea fiecăruia. Mulțumesc! Mr. Tavares, last speaker. Mulțumesc, domnul Tavares, uh, ultimul vorbitor de pe listă. Thank you. Uh, well, I'd just like to thank Jean. Also say that's a... Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc raportorului. Noi am prezentat câteva amendamente. Cel mai important dintre ele se referă la apartenența la un grup etnic sau la o minoritate care este persecutată. Cineva poate fi persecutat pentru că aparține acelui grup sau pentru că consideră sau se crede că ar aparține acelui grup. Unii sunt urmăriți sau persecutați pentru că aparțin unei minorități etnice, alții pentru că se consideră că ar aparține acesteia. Și aceasta ar putea provoca probleme la intrarea lor în Uniune definirea statutului lor ar putea fi greu de făcut, s-ar putea spune că acea persoană este persecutată pentru că este partea unei minorități, însă de fapt nu aceasta este situația. de ce am prezentat un amendament în acest sens. Pentru că pentru cei care sunt persecutați la ei acasă, de fapt nu contează că ei aparțin sau nu de fapt acelei categorii în care este persecutate. Iată ce aveam de spus, în rest vom discuta la nivel bilateral. Mulțumesc, nu există alte cereri de luare de cuvânt. Domnul Lambert, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru intervențiile lor și pentru interesul de care au dat dovadă și dorința de a face progrese. Ceea ce voi face este să analizăm în detaliu amendamentele care au fost prezentate voi vedea ce se întâmplă cu amendamentul 34. Cred că știu despre ce este vorba, dar poate că nu coincid cu părerea doamnei Silvii Ghiom. Vom vorbi mai târziu despre aceasta și vă rog să mă scuzați pentru această dezbatere rapidă. Um, thank you. Yeah. Mulțumesc. Într-adevăr, și eu îmi cer scuze pentru că încerc numai să fac față ordinii dezincărcate de astăzi. Pe ordinea de zi avem o prezentare din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor, dar uh, văd că nici măcar nu avem aici reprezentantul agenției. Nu avem aici un reprezentant. De asemenea, prezentarea Observatorului European pentru Droguri a fost prevăzută pentru mai târziu, așa că vom trece la prezentarea raportului domnului Busutil. Documentul va fost înmânat. Îmi dau seama că avem foarte puțin timp la dispoziție pentru o chestiune foarte importantă, însă alternativa ar fi să amânăm această dezbatere până la următoarea întâlnire. Aceasta va, fi joi după masă, deci nici asta nu este o situație ideală. Să vedem unde ajungem astăzi. Mulțumesc, doamna președintă. Great pleasure for me to present. Îmi face o mare plăcere să prezint colegilor raportul pe care l-am redactat cu privire la schimbările care sunt propuse în mandatul agenției Frontex, responsabilă cu coordonarea cooperării între statele membre ale Uniunii la granițele externe au avut loc o serie de întâlniri între Comisie și Consiliu la Frontex. Am vizitat Frontex, uh, o serie de întâlniri cu raportorii din umbră și, bineînțeles, întâlniri cu părțile implicate, actorii interesați. Am avut deja mai multe schimburi de opinie și raportul din fața dumneavoastră conține 68 de amendamente care pot fi împărțite în 10 puncte diferite. De vreme ce nu avem foarte mult timp la dispoziție, voi menționa doar 5 din aceste puncte. Deci îmi reduc la jumătate intervenție. Aceste 5 din 10 puncte uh, sunt propuse în raportul meu. Primul este ca raportul să consolideze prevederile cu privire la drepturile umane fundamentale. Este un punct important pentru mine și pentru colegii din alte grupuri politice. Al doilea punct. Nu. Eu propun să dăm tuturor grănicerilor implicați în Frontex, fie că este vorba de operațiuni comune Frontex, uh, fie misiuni de intervenție rapidă la frontiere, să îi numim uh, pe numele propriu și propun să îi numim grădiceri comunitari, pentru că acesta este, aceasta este funcția lor. Este un termen care nu a fost folosit până acum în, folosit până acum în regulament. În al doilea rând, propunem să dăm Frontex uh, un rol nu doar în deportări forțate, ci și în uh, returnările voluntare propun să dăm agenției puterea de a procesa date personale, pentru că este foarte important să uh, se poate monitoriza anumite aspecte. Îmi dau seama că este o idee uh, mai delicată și de aceea propun să se facă cu uh, rezerve foarte stricte. Și de asemenea propun să se îmbunătățească examinarea democratică asupra agenției, uh, Parlamentul European putând să monitorizeze activitatea agenției, inclusiv uh, activitatea cu agenții din statele terțe. Acestea sunt cele mai importante 5 puncte din cele 10 ale raportului meu. Uh, aștept comentariile colegilor, amendamente și mi-aș dori să avem un acord transpartinic cât mai larg. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru cooperare. Avem două cereri de a lua cuvântul uh, și uh, sugerez să ascultăm colegii și după aceea să ascultăm Comisia și Consiliul, pentru că ei tocmai au venit. Doamna Alvaro, domnul Alvaro și după aceea domnul Chelam. Mulțumesc, în primul rând felicitări că ați reușit imposibilul uh, și ați reușit să uh, puneți două ore într-o singură oră. În ceea ce privește Frontex, uh, mulțumim lui Simon, raportorului nostru din umbră, pentru o bună cooperare și o elaborare a punctelor care dacă, sunt, dacă am înțeles bine, Cecilia este de acord cu prevederile cu privire la drepturile fundamentale și care trebuie luate în considerare. Ați menționat statele terțe și examinarea parlamentară. S-au menționat, s a menționat și datele personale. Un punct care nu a fost menționat este că raportorul nostru din umbră propune ca Frontex să aibă propriile sale echipamente, însă există și posibilitatea de a închiria echipamentele și dacă acest lucru ar fi mai logic. Cel puțin din partea noastră se pare că uh, am ajuns la un acord. Mulțumesc și uh, sper că vom ajunge la un acord. Uh, și doamna președinte, felicitări pentru maniera foarte precisă și rapidă în care ați condus această ședință. Doamna Keller, mulțumesc și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru buna cooperare. Bineînțeles că nu am parcurs cele 54 de pagini în doar 5 minute. Din prezentarea dumneavoastră am înțeles că există puncte bune, consolidarea drepturilor omului, Însă, bineînțeles, voi, uh, bineînțeles, voi examina și detaliile. De asemenea, susțin și uh, examinarea democratică. În legătură cu datele personale avem o poziție diferită, însă sunt sigură că vom depune amendamente și vom ajunge și la acorduri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Bronz. Da, mă surprinde faptul că puterea de a procesa datele personale a fost pusă sub semnul întrebării. Altfel, cum se vor putea păzi granițele Europei? Le urez mult succes în datoriile lor, însă presupun că uh, intențiile lor vor fi subminate de cei care uh, au de gând să introducă imigranții pe ușa din față, nu pe cea din dos. Între timp, cred că Comisia și Consiliul au reușit să se reculeagă. Dau cuvântul Comisiei, doamna Latimova. Domnul. Mulțumesc, doamna președinte. Din fericire, nu a trebuit să venim de foarte departe. Pot să vă spun că pot să fiu extrem de succint. Nu am avut o ocazia să examinăm acest raport. Din păcate, nu am asistat la prezentarea raportorului. Deci va trebui să uh, nu ne exprimăm poziția în, în momentul actual. Bine, atunci uh, trecem destul de repede prin puncte. Înțeles că, din, spre deosebire de ceea ce am spus, Consiliul încă nu a ajuns. Nu, deci nu este nimeni din partea Consiliului. Este aici, dar nu dorește să intervină nu este responsabil. Bine, atunci ne întoarcem la domnul Busuti, raportorul. Mulțumesc, domnul președinte. Este de înțeles pentru că raportul tocmai a fost distribuit în sală și de aceea nu putem acuza pe nimeni. O singură reacție la ceea ce a spus domnul Alvaro cu privire la propunerea comisiei de a acorda agenției puterea de a își achiziționa propriile echipamente. Nu am menționat acest punct pentru că nu este o propunere nouă a mea, însă este un punct pe care îl susțin în raport. În încheiere, vreau să subliniez că aștept uh, opinii din partea tuturor celor implicați, inclusiv celelalte două instituții, pentru a ajunge cât mai rapid la un acord în legătură cu acest dosar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este marți, 14 decembrie la ora 12. Amendamentele vor fi discutate în întâlnirea liber 25-26 ianuarie. Vă mulțumesc. Uh, ajungem la punctul următor. Presupun că vom asculta un raport de la uh, raportul anual de la Centrul de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri, un raport pentru 2010. Îl invit pe domnul Götz, uh, directorul MCDDA, să ia cuvântul. Yes, thank you very much for being here. Um, you can indeed still use... Mulțumim uh, pentru prezența noastră aici. Încă mai beneficiem de interpreți uh, până la uh, 5 și un sfert, așa că mă grăbesc să vă dau cuvântul. So, herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende, äh, meine Damen und Herren. Ich... Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Îmi face mare plăcere că de fiecare dată pot să vin aici să vă prezint uh, principalele puncte ale raportului nostru anual privind probleme legate de droguri și dependența de droguri în Europa. De data aceasta, cred că putem să ne ușurăm munca spunând că uh, nivelul consumului de droguri în Europa uh, a fost relativ constant, dar asta ar însemna să nu vedem lucrurile în ansamblul lor, pentru că problema drogurilor devine din ce în ce mai complexă Piața uh, se dezvoltă, e din ce în ce mai inventivă și trebuie să ținem cont de evoluțiile acestea în strategiile noastre, de exemplu strategia pentru tineret, în perioada până în 2020. Aș dori să încep prin a vă oferi unele detalii. Odată, consumul de heroină, mm, cu repercusiunile sale sociale și asupra sănătății, Uh, consumul de heroină reprezintă cea mai mare amenințare la adresa sănătății în Europa. Și consumatorii de heroină prezintă cele mai grave cazuri. E vorba de 7.000 de victime în fiecare an. E vorba de decese, desigur. sigur Și această cifră a consumului de heroină a fost relativ constantă în ultimii ani. Producția de opiu în Afganistan a crescut din 2007 și până acum, dar au fost și evoluții pozitive. Prin asta înțeleg că proporția celor care își injectează heroină a scăzut. Ceea ce a dus la declinul și cazurilor de transmisie a virusului HIV, însă nu putem să uh, stăm cu mâinile în sân dacă vedem ce se întâmplă în uh, imediata vecinătate a Uniunii Europene, când vedem ce se întâmplă cu traficul de opiu, cu cazurile de uh, infectare cu HIV în Federația Rusă și în Ucraina, uh, cred că trebuie să acordăm toată atenția și asistența noastră uh, acestor țări. Iar acum în ce privește cu consumul de uh, uh, cocaină, amfetamine și ecstasy, e bine, acestea sunt principalele droguri consumate în Uniunea Europeană. Uh, Uh, consumul de cocaină a crescut în, la începutul anilor 90, la sfârșitul anilor 90 în Europa, iar acum cocaina este cel de-al doilea cel mai consumat de uh, drog ilegal după cannabis. E vorba de 4 milioane de europeni care au consumat cocaina anul trecut. Uh, bine, consumul de cocaină este prezent în relativ puține țări, însă s-a extins de la uh, straturile înalte ale societății la straturile uh, mai de jos ale societății și au crescut, a crescut numărul de victime. Uh, sigur că și uh, costurile sociale ale acestui fenomen sunt grave pentru țările noastre. Cocaina devine din ce în ce mai populară, nu doar în Europa, ci și în Africa de Vest. deși uh, aici consumul uh, în ultima vreme a scăzut. Mm, în ce privește agențiile de uh, combatere a traficului de droguri în Europa, mai ales în peninsula iberică, vedem că apar noi tendințe. Bine, cocaina este doar unul din aceste droguri consumate masiv în Europa. E vorba și de amfetamină aici aceasta trebuie luată în considerare. Pentru că mm, și ecstasy este consumat din ce în ce mai mult. 2,5 milioane de oameni au consumat ecstasy mm, anul trecut. Apoi eh, sunt și alte reguli, BDP, DMA, metadon. Mm, și aici uh, tendințele în consumul acestor droguri sunt în continuă evoluție. Însă și piața reacționează foarte rapid uh, la, la, la mm, schimb, schimbările de modificare împrejurărilor. Bine, mulți uh, tineri uh, consumă amestecuri de droguri psihotropice, uh, când ies în cluburi a devenit un adevărat obicei. Bine, aici nu am timp să intru în detaliu referitor la consecințele asupra sănătății și sociale ale acestui consum, dar vreau să mă refer la un anumit aspect și anume că auzim mult despre uh, pericolele consumului de alcool la volan dar uh, mulți uh, tineri au înțeles uh, efectele negative ale acestui comportament, însă nu ne concentrăm suficient asupra consumului de cannabis. Pentru că, iată, cannabisul e consumat, a fost consumat în anul trecut de aproximativ 23 de milioane de europeni. Bine, ne îngrijorează mai mult cei 4, cele 4 milioane de uh, uh, europeni care consumă cannabisul în, fi, care consumă cannabisul în fiecare zi. Uh, știm că mulți tineri renunță la consumul de cannabis înainte de a deveni cronic, dar există și multe boli, cum ar fi simptome psihotice, probleme respiratorii, ce pot apărea ca urmare a consumului de cannabis. Aceste simptome pot apărea ani și ani de zile mai uh, ulterior consumului frecvent de cannabis, uh, care poate duce și la uh, maladii mentale. Vedem uh, că a crescut uh, proporția producției mm, la domiciliu de cannabis. Uh, sunt uh, mii și mii de mm, suprafețe cultivate cu cannabis, inclusiv, inclusiv în orașele noastre și vedem că și infracționalitatea crește în legătură cu acest fenomen. Și sigur că acest lucru uh, face foarte dificil să, ca noi să ducem o acțiune de prevenire. Asta, asta este doar un exemplu al noilor evoluții de pe piață. Că am vorbit doar de cocaină, dar e vorba și de laboratoarele de extracție secundară. Și acestea sunt foarte periculoase. Uh, aici sunt proceduri foarte tehnice care sunt utilizate pentru a extrage cocaina din uh, plastic și tot felul de alte forme de ambalaj uh, prin care este transportată cocaina. În 2009 a fost înființat un sistem de alarmă rapidă împreună cu Europolul am văzut că există un număr foarte însemnat de uh, substanțe active care sunt utilizate uh, pentru aceste laboratoare și lucrul acesta ne arată ce uh, complex este această, piață. E vorba de 33 de substanțe anul acesta și 24 anul trecut care au fost descoperite și nu se știe ce număr vom avea anul acesta sau anul următor. Apoi e vorba și o categorie de droguri similare cu amfetamină care se găsesc pe aceeași, de obicei pe aceeași piață cu cea, cea a drogului ecstasy și care, din păcate, provoacă victime. Mm, acest lucru a fost relevat de o evaluare de risc și se discută despre interdicție la nivel european și așteptăm și o decizie a Consiliului în acest sens. Anul trecut s-a vorbit de un, un amestec de plante, de exemplu Canabinoide, sau substanțe similare cu THZ, care se de cannabis, și avem un sistem de alertă rapidă care indică apariția unor noi substanțe sintetice uh, pe bază de cannabis. Vedem, iată, că această tendință este în continuă creștere și a devenit dificil să combatem uh, uh, apariția acestor produse, deși uh, ele sunt din ce în ce mai mult uh, achiziționate pe internet uh, și apar prezentate ca internet ca uh, o alternativă legală la consumul de cannabis. Aici încă nu știm care sunt efectele pe termen lung asupra organismului uman și e dificil să spunem, uh, să dăm o cifră exactă în legătură cu numărul de consumatori. Uh, pentru că, după cum v-am arătat, uh, substanțele și piața acestora sunt în continuă evoluție și schimbare. Dar noi facem o monitorizare sistematică uh, a, a site-urilor de pe internet care se ocupă cu, crește, cu vânzarea de droguri. Sunt uh, aproximativ 70 de asemenea site-uri care vând droguri către cetățenii europeni. Piața este în continuă creștere și se pune întrebarea în legătură cu o politică europeană de combatere a drogurilor, cât de rapid putem noi să aflăm de apariția noilor droguri și, bine, e vorba și de combaterea lor prin lege, unele legi sunt mai eficiente decât altele, noi trebuie să punem în comun uh, experiențele noastre bune și să ajungem la o abordare europeană. Doamnelor și domnilor, Întrebarea pe care cetățenii noștri, politicienii, uh, mi-au adresat-o în ultimii ani a fost ce ne rezervă viitorul. Și care sunt efectele crizei economice față în legătură cu consumul de droguri. Sigur că mm, dacă un, un, un șomer nu va avea de, destul de mulți bani pentru a consuma droguri, dar pe de altă parte uh, Uh, șomerii din cauza situației de, depres, de stării de depresie în care ajung uh, sunt uh, probabil mai îndemnați să consume droguri. Probabil că și infracționalitatea ar putea crește și comportamentele riscante ar putea să crească de asemenea. Sigur, noi trebuie să avem o activitate uh, coordonată prin care să reducem daunele cauzate de acest consum de droguri și ar trebui să dispunem și de fondurile necesare pentru a face acest lucru. Da, sigur, unele țări nu au de ales și trebuie să facă reduceri bugetare, dar dacă acest lucru este inevitabil, trebuie să ne gândim că în trecut unele măsuri au rezultate foarte slabe pe când altele au funcționat foarte bine pentru o îmbunătățire a situației uh, dependenților de droguri și pentru a reduce infracționalitatea legată de consumul de droguri. Eu vreau să fac un apel uh, la toți uh, liderii politici, dacă reducerea bugetare sunt de neevitat, să vă gândiți, vă rog, și la eficacitatea anumitor măsuri. Și aș putea da foarte multe exemple practice, dar vă spune acum de doar faptul că în Europa, în fiecare an, cel puțin un milion de uh, persoane au primit tratament pentru uh, dependența de droguri cu uh, substanțe opiacee de substituție, majoritatea. Numărul acestora crește constant în, ultimul, în ultimii ani și din ce în ce mai multe instituții oferă acest tip de tratament care poate preveni decese și contaminarea cu virusul HIV și vă pot spune că mii de oameni și-au recăpătat controlul asupra propriilor vieți ca urmare a acestui tratament. Și a, de lucru acesta au avut de beneficiat și familiile lor. Weniger, evident. Abschließend möchte ich Sie gern... Sigur, trebuie duse noi campanii de informare cetățenii noștri să fie sensibilizați uh, față de lupta împotriva drogurilor și față de efectele nocive ale drogurilor și e important ca și dumneavoastră să fiți informați în legătură cu politicile duse împotriva consumului de droguri în Europa, pentru că este o problemă majoră și nu este ușor de combătut. Noi suntem obligați să rezolvăm problemele astea cu o abordare științifică. Uh, imparțială. Ba, dezbaterea trebuie să fie bazată pe fapte. Este singurul mod în care putem să fim mai eficienți. Uh, mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumesc. A fost o prezentare foarte uh, um, interesantă și e fascinant faptul că instituțiile europene, inclusiv Parlamentul nostru, au încercat de ani și ani de zile să au încercat să evite puțin uh, rezolvarea aceste probleme și acum suntem nevoiți să o facem din cauza crizei economice. Trei persoane doresc să ia cuvântul, dar vă rog fiecare câte un minut. Nu, patru persoane avem pe lista de vorbitori, dar vă rog fiecare câte un minut și apoi vom avea timp și pentru răspunsuri. Domnul Iacolino și apoi domnul Brons. Grazie, prezent. Ho ascoltato con... Mulțumesc, am ascultat cu atenție prezentarea domnului director Götz, căruia îi mulțumesc. Am putut, eu am, am deplasat la Lisabona și am constatat uh, personal uh, uh, concreteța, concreteța măsurilor luate și modul în care statele membre colaborează. Dar concret aș spune că politicile de combatere a consumului de droguri și a traficului de droguri din structura lor în ciuda profesionalității observatorului, astăzi, din păcate, nu mai țin pasul cu realitatea. Sunt uh, din ce în ce mai multe comisii și structuri. Există Comisia pentru Libertate și Justiție, Comisia Sanco și Direcția Generală sa, Direcția pentru Protecția Consumatorilor. Toate acestea au un rol concret de jucat în această problemă foarte gravă, și anume prevenirea și reabilitarea, dublu diagnostic, toxicodependență, agenții educative și familiale care, din păcate, nu reușesc uh, să, să facă față și, iată, cum s-a spus aici, există și vânzarea online, care este o problemă foarte eh, delicată. Problema este că 57 de substanțe noi, noi psihoactive impun adoptarea de noi planuri. Eu sper că noi toți împreună putem să ne aducem contribuția luptei împotriva drogului. Mulțumesc! Mulțumesc. Rog toată lumea să respecte un minut de timp de vorbire, pentru că altfel nu reușim să ne descurcăm. Domnul Bronx, acum. Supplies targeted by the... Dacă se pune accentul pe furnizare, atunci eforturile trebuie să fie mai mare. În Regatul Unit, poliția pune accentul pe dealerii mai mici însă uh, uh, uh, poliția ignoră pe dealerii care nu sunt utilizatori de droguri, care sunt în zone multietnice. Însă aceste, în aceste zone poliția nu intră. Vă mulțumesc încă trei intervenții. Doamna Keller și după aceea domnul Mulder. Mulțumesc, poate că ați explicat, însă mă întreb de ce nu ați menționat alcoolul nici în raportul oral, nici în cel uh, scris. Vă mulțumesc pentru concizie și domnul Angelili. Domnul Angelili. Sau domnul Mulder. Uh, aș dori o clarificare cu privire la uh, decriminalizarea utilizării drogurilor. Uh, consumul de alcool nu este, nu este criminalizat. Uh, doamna Angelili? Grazie. Ehm, ho avuto modo di... Mulțumesc. Am avut posibilitatea să examinez raportul doar acum câteva minute, cu câteva minute în urmă. Vreau să vă întreb dacă se referă raportul și la așa numitele smart drugs sau dacă există o, o analiză aprofundată a observatorilor Lisabona acestui fenomen al smart drugs, fenomen important și, după cum știți, fenomen legal, de, în fapt. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul Tavares, dar este ultimul de pe listă și apoi uh, domnul uh, director. I, I... Vă mulțumesc. Două întrebări în legătură cu uh, uh, magazinele inteligente care apar în unele orașe, euro, orașe europene și dacă Ați dori să ne detaliați care sunt abordările statelor membre cu privire la acest fenomen și, în al doilea rând, dacă există uh, date cu privire la dimensiunile economiei bazate pe cannabis. Domnule să aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Uh, mărimea economiei bazate pe cannabis nu este evaluată cifra de afaceri este dificil de stabilit. 74 de milioane de persoane au uh, experiențe cu cannabisul, 4 milioane folosesc cannabis zilnic, cunoaștem utilizarea, însă uh, și prețurile diferă de la un stat la altul. Uh, se confiscă în jur de 1000 de tone de cannabis în fiecare an, însă există din ce în ce mai mult producție la domiciliu, însă cantitățile de cannabis cele mai importante sunt importate din Africa. În jur de 10% din cantitățile confiscate sunt, uh, provin din Africa. Nu este vorba doar de noi și Europol. Uh, nu deținem însă date exacte. Uh, smart, smart shops, smart drugs, Uh, droguri legale, toate acestea au devenit un fel de uh, uh, proces foarte la modă. Este vorba de substanțe care se bucură de o, un statut neclar. Este vorba și de substanțe psihotompice care au fost detectate de către rețeaua noastră și de alte rețele. Aici abordarea diferă foarte mult de la stat la stat. Ați menționat uh, că o substanță va fi interzisă de către Consiliul în, următoare, în următoarele săptămâni. În 17 țări a apărut Unele dintre state deja au acționat, însă este dificil să se controleze accesul la substanță. în diverse state, prin diverse tipuri de legi. În legătură cu magazinele inteligente, au au avut loc o acțiune foarte extinsă în Polonia, au fost uh, închise mai mult de o mie de Uh, asemenea magazine unde se pot cumpăra aceste droguri legale. S-a folosit o lege pentru protecția consumatorului și uh, se încearcă adoptarea unei legi generice în Polonia. Nu știm însă dacă această lege generică va funcționa. În unele state, aceste magazine inteligente sunt deschise. În uh, Portugalia s-au deschis șapte magazine noi în ultima lună, de exemplu. Uh, câteodată mă duc într-un asemenea magazin și cumpăr ceva, este foarte ușor, primești sfaturi în legătură cu orice substanță, cu, poți cumpăra substanțe care nu sunt interzise sau nu încă interzise. Noi monitorizăm aceste practici, ne urmărim măsurile luate și vrem să consolidăm bunele practici. Analizăm și abordările juridice, însă uh, este încă foarte devreme. În ceea ce privește decriminalizarea, biroul nostru nu are niciun fel de opinie în legătură cu decriminalizarea, pentru că nu avem voie să avem o părere. Noi putem analiza și compara situația din statele membre, însă ceea ce pot eu să spun este că deseori se începe cu liberalizarea și nu există nici un stat din Europa nu are de gând să legalizeze vreun drog care este acum ilegal abordările diferă, după cum spuneam, de la un stat la stat, de exemplu, cantități mici pentru uz propriu uh, sunt permise sau există diferențe în ceea ce privește orientarea persoanelor către tratamente și așa mai departe, uh, spre deosebire de punerea lor în arest direct ce pot spune este că în Europa, în momentul actual, nimeni nu este închis pentru pur și simplu pentru uz de droguri. Însă uh, putem să examinăm și substanțele licite, cum ar fi alcoolul. Însă, deseori, însă deseori alcoolul cauzează și el multe probleme. Vă mulțumim foarte mult, domnule Götz. Îmi pare rău că a trebuit să vă grăbesc. Dacă mai există întrebări, Uh, din partea deputaților le sugerez să le trimită secretariatului care le va trimite domnului Götz. Uh, dau cuvântul acum domnului Hustings, care ne va prezenta raportul său anual. Uh, Mulțumesc, doamne Infeld, pentru că aveți o atitudine atât de flexibilă în organizarea acestei reuniuni. Știu că nu avem timp, mult timp la dispoziție, deci foarte pe scurt vă voi face această prezentare. Prietenul nostru, domnul Gâț, a prezentat raportul anual pentru 2010, deci a avut rolul principal. Noi încă ne ocupăm de raportul pe 2009, dar îl punem în contextul actual de protecția datelor. Asta, în această dimineață am prezentat primele reacții față de comunicarea Comisiei privitoare la protecția datelor și sigur că și Comisia Libe se va ocupa în curând de acest subiect. Uh, am, am prezentat și un raport anual cu această ocazie și uh, v-aș prezenta doar punctele principale ale acestor documente. În ce privește comunicarea Comisiei, mesajul principal de astăzi a fost că reforma cadrului legal pentru protecția datelor este, vine foarte la timp și este foarte important. Trebuie să ne concentrăm asupra unei protecții mai eficiente în, în perspectiva 2000 15 și mai apoi și Comisia trebuie să dea dovadă de o mare ambiție pentru a face și propuneri adecvate până la jumătatea anului viitor. Dar, între timp, <clears throat> și nu vorbim doar de 2015 și, și pe, de, uh, mai apoi, e important să aplicăm și când e necesar să uh, uh, punem în aplicare în mod obligatoriu uh, legislația existentă și aici instituția noastră își uh, pune în aplicare rolul de consultare, supraveghere și, uh, cu, și sigur, continuăm cooperarea cu toate instituțiile implicate. Și am văzut că există niște evoluții foarte pozitive. The main trends in these areas. Principalele tendințe în acest domeniu pe care pot să vi le prezint v-au fost deja făcute cunoscute. Acum ne aflăm într-un proces de supervizare pentru a ne asigura că se uh, îndeplinesc obligațiunile și facem inspecții. La anul vom uh, publica un document în acest sens, iar în domeniul consultării am văzut că o serie de avize au apărut. Multe subiecte sunt tratate de LIBE, dar nu numai aici. Avem o validitate foarte mare de avize și există o cooperare foarte potrivită cu colegii la nivel național. S-a vorbit de asemenea despre prioritățile la anul și aș vrea să revin la contextul în care ne aflăm. Protecția datelor, după cum știți foarte bine, este din ce în ce mai importantă și acest lucru este recunoscut nu doar la nivel european. Au existat mesaje încurajatoare și de dincolo de ocean în acest sens, unde există acțiuni pozitive. Revizuirea este însă foarte importantă pentru noi, pentru că avem nevoie să facem investiții într-o protecție datelor puternică și eficientă, și aceasta într-o societate care depinde din ce în ce mai mult de tehnologia informațiilor. Trebuie deci să fim eficienți și ambițioși pentru ca în practică să fim eficienți. În acest sens salutăm comunicarea Comisiei, suntem de acord cu principalele linii directoare care au fost identificate, însă marea provocare ne așteaptă în următoarea etapă și anume propunerea pentru un nou cadru de reglementare care să asigure eficiența de care aveam nevoie. În acel moment, Parlamentul European va avea un rol important de jucat alături de Consiliu. Sunt convins că vă pregătiți pentru aceasta și vom avea ocazii în care să dezbatem această chestiune. Acum însă trebuie să ne centrăm pe ce se întâmplă la nivelul Comisiei, care trebuie să ne ofere bazele viitoarelor etape. Și iată de ce ne aflăm astăzi aici. Am spus deja acest lucru, dar aș vrea să repet acest mesaj, pentru că dumneavoastră sunteți principalii responsabili aici la Parlament. Nu ne putem permite să greșim. Provocările sunt foarte mari, iată de ce soluția trebuie să fie la fel de ambițioase și să ne asigurăm că ceea ce avem este eficient și funcțional pentru că nu are niciun sens să ne lăudăm cât de importante sunt valorile noastre. Acum trebuie să facem investiții în eficiență. Și aceasta ce înseamnă? Pentru mai multe domenii se pot vedea consecințele pentru a ne asigura o mai mare armonizare pe piața internă. Iar aici trebuie să ținem cont și de arhitectura directivei cadru niște legi europene care să fie mai direct aplicabile ar putea fi o parte importantă a soluției. Principiul uh, tehnologii, principiul uh, dreptului la viață privată, toate acestea sunt importante pentru noi. Iar acest cadru general ar trebui să includă și domeniul cooperării judiciare și polițienești. Și e adevărat că limbajul comisiei este oarecum precaut în acest sens. Iar tratatul mandatează, practic, Consiliul și Parlamentul pentru a ajunge la un astfel de cadru, un cadru care să permită autorităților de protecție a datelor să aibă independență, să aibă resurse și, de asemenea, să aibă o putere mai mare de aplicare a legii și de a juca rolul într-o lume din ce în ce mai globalizată. Între timp, deci, legea trebuie să se aplice și aceasta la nivel european, De asemenea, Comisia și celelalte instituții trebuie să-și îndeplinească rolul și aici s-au făcut progrese destul de bune. Trebuie să ne asigurăm că viața privată și dreptul la viața privată este inclusă în legislația nouă care apare și pentru aceasta trebuie să cooperăm cu toți actorii implicați. Um, o să-i dau cuvântul lui Giovanni și poate după aceea vom avea timp și pentru câteva întrebări. Mulțumesc. Într-adevăr, paginile acestui raport rezumă foarte bine informațiile cheie și felul în care ne-am îndeplinit sarcina în 2009, în special în programul legislativ și în calitate de garant al acestui proces din partea instituțiilor europene și cooperând cu colegii din statele membre pentru a asigura o protecție mai coerentă a datelor în toate statele membre. Activitățile și rezultatele obținute în 2009 în ceea ce privește supervizarea se centrează în trei domenii, și anume verificarea și îndeplinirea și monitorizarea activităților. Verificările sunt importante pentru a vedea dacă procesarea datelor de către administrația europeană prezintă riscuri deosebite în ceea ce privește îndeplinirea Directivei pentru Protecția Datelor. O zecime din documentele noastre se referă la astfel de evaluări, înregistrarea telefoanelor și alte aspecte similare. Raportul măsură, măs, măsoară de asemenea și felul în care instituțiile și agențiile își îndeplinesc treaba și raportul ne arată că s-au făcut progrese foarte bine pentru îndeplinirea cerințelor referitoare la protecția datelor. Un nivel mai scăzut de aplicare a legislației a fost notat în cadrul agențiilor și iată de ce am realizat mai multe controle la fața locului în mai multe instituții și organisme pe care le puteți găsi în raport. Numărul și complexitatea plângerilor au crescut, am primit 111 astfel de plângeri, din care două treimi au fost declarate ca fiind inadmisibile pentru că erau de competență națională. Cele 42 de plângeri care au fost uh, admise se referau la chestiuni interesante, problema confidențialității, <clears throat> colectarea excesivă a datelor și utilizarea acestora în mod ilegal, accesul la date și așa mai departe. Iar regulile referitoare la protecția datelor au fost încălcate în 8 cazuri. Știți foarte bine că există un număr record de avize și în aceste chestiuni sensibile ni s-a cerut părarea, cum ar fi, de exemplu, programul de la Stockholm, sistemul de identificare a persoanelor și așa mai departe. Au existat informații interesante în ceea ce privește cooperarea cu grupul de lucru pe baza articolului 29, un exercițiu foarte interesant și în acele cazuri am fost raportori pe chestiuni importante. Care sunt principalele activitățile noastre pe viitor? Patru puncte vreau să subliniez aici. În primul rând mă refer la cadrul juridic și revizuirea acestuia agenda digitală, care îi acordăm o atenție deosebită prin comisie și o accentuare mai mare a controalelor în prealabil, îndeplinirea și aplicarea legii și, în sfârșit, și prin aceasta închei, vom prezenta în continuare comentarii asupra propunerilor legislative în toate domeniile relevante. Alte detalii, de exemplu, uh, ghidurile tematice, vor putea fi regăsite în text. Vă mulțumesc foarte mult, vom reveni cu întrebări și există o cerere de luare de cuvânt. Mai doresc și eu să intervin, nu știu dacă altcineva. Nu? Deci se închide lista de vorbitori. Doamna Keller. Mulțumesc. Am înțeles că există recomandări pentru măsuri care să fie puse în aplicare și agențiile europene trebuie să le pună în aplicare. Care e rata implementării? Cât de des trebuie să interveniți pentru că aceste măsuri să fie într-adevăr puse în practică? Mulțumesc. Atunci ați, fost, ați vorbit foarte pe scurs, atunci voi îngădui încă o întrebare. Un minut. Da, uh, doamna Ludford. Uh, articolul 29, s-a făcut referire la articolul 29 și grupul de lucru prevăzut de acesta și există o problemă legată de susținere. Uh, activitățile de secretariat, uh, resursele umane și resursele materiale și așa mai departe. Întreb, e suficient această susținere? cred că Comisia a prevăzut o mm, dotare separată pentru acest grup de lucru, dar acesta este unul foarte important și ar fi bine de știut cum stau lucrurile. Mulțumesc. Asta a fost prima întrebare a întrebării mele, prima parte a întrebării mele. A doua s-ar referi la resursele pentru agenția voastră, dumneavoastră, în lumina noilor responsabilități pe care le aveți. Dacă credeți că mm, sunteți mulțumit, mulțumiți de modul în care sunteți echipați. Um, alte întrebări le puteți adresa în scris uh, oaspeților noștri. Mulțumesc! Sigur că suntem gata, spre domnul Hustings, să uh, participăm și la discuții pe viitor și să conlucrăm cu raportorul după ce va fi numit, dar în, la prima întrebare uh, aș răspunde spunând că, sigur, e de Uh, văzut care sunt mecanismele. Au fost cam 600 de cazuri în care facem o evaluare prealabilă și apoi spunem că dacă aceste recomandări, uh, dacă aceste recomandări sunt respectate, atunci uh, nu este nicio încălcare. Acest lucru îl facem sistematic. Controlorii raportează, mai mult sau mai puțin după trei luni, apoi se vede cum se uh, respectă aceste recomandări și cum sunt ele puse în practică. Sigur că în unele cazuri e nevoie să insistăm, dar în general uh, lucrurile decurg bine. În anumite cazuri hotărâm să facem și inspecții, mai ales legate, sigur, de modul în care sunt respectate aceste recomandări. Dar noi, uh, sigur, facem presiuni pentru respectarea lor. În ce privește articolul 29, există un status quo și există evoluțiile viitoare. Sigur, în legătură la cu starea de fapt, cu status quo există acorduri care nu sunt perfecte între președintele grupului 29 și comisia. Uh, ei sunt cei care trebuie să și rezolve problemele care apar, intențiile sunt bune, dar fiecare trebuie să face rolul și de aceea este binevenită și susținerea din partea Parlamentului. Cât despre viitor, mesajul de la uh, Comisie este foarte clar. Trebuie să consolidăm modul în care Mm, operează acest grup de lucru. Uh, Comisia dorește să îi accentueze rolul și să facă investiții în respectarea și implementarea recomandărilor și să le facă uh, și obligatorii. A, bine, acum rămâne de văzut ce înseamnă asta în practică, dar eu cred că avem un semnal foarte pozitiv din partea Comisiei. Și a, pot să mai spun că va, va fi uh, binevenit și susținerea dumneavoastră pentru uh, președintele articolului grupului articolului 29. Știm că astăzi e ultima zi de negocieri pentru bugetul 2011, dacă totul merge bine, dar deși nu știm ce se întâmplă, și oricum mesajul va fi că dacă condițiile minime pentru a ne continua munca crucială de anul uh, trecut, viitor, mă scuzați, vor fi îndeplinite, atunci vom putea face uh, pași înainte și mulțumim pentru susținerea dumneavoastră și dorim să putem, să, sigur, uh, uh ne jucăm rolul conform noilor noastre atribuții. Dacă rezultatele la nivel de Consiliu nu sunt atât de pozitive, atunci vom avea o problemă. Asta e clar tuturor părților implicate. Însă, cu această, mă rog, acestea fiind spuse, putem să spunem că, mă rog, de spunem de 45-50 de uh, oameni și vom face investiții mai uh, importante în inspecțiile la fața locului și în sporirea uh, dotărilor noastre. Președinte, mulțumesc. Am primit un semnal din partea interpreților trebuie să ne părăsească și e sigur că vor interpreta tot ce se negociază la nivel de conciliere a bugetului. Mulțumesc pentru răbdare, mulțumesc pentru cooperare și cu asta declar reuniunea noastră încheiată.